situația umanitară după inundațiile din Pakistan. În numele Comisiei are cuvântul acum doamna Cristalina Georgieva. Good. We are waiting for her. Așteptăm ca dumneavoastră să ia loc în față. Mă scuzați, doamnă comisar, m-am grăbit și v-am anunțat sosirea dinainte, dinainte. Mm. Are you ready? Or... Sunteți gata, doamnă comisar? Aveți cuvântul. Uh, honorable members of the European... Stimați deputați din Parlamentul European, Vreau să vă mulțumesc sincer pentru că ați introdus subiectul Pakistanului pe ordinea de zi și să mulțumesc Parlamentului pentru contribuția sa activă de până acum la reacția Uniunii Europene. Ați organizat reuniuni foarte utile la nivel de comisie și v-ați exercitat dreptul de uh, control foarte rapid, chiar într-o zi. În în această vară și astfel noi am putut să adoptăm decizii financiare foarte rapid pentru a putea trimite ajutoare. Obiectivul meu astăzi este să vă prezint, obiectiv, uh, să vă prezint impresiile mele din cea mai recentă vizită mea în Pakistan, să vă vorbesc despre eforturile în desfășurare și, în concluzie, să prezint niște învățăminte pe care le putem trage pentru Uniunea Europeană. Am să încep cu impresiile din Pakistan. Mi-a lăsat uh, o urmă puternică în amintire faptul că situația aceasta este una incredibil de complexă, pentru că, de fapt, sunt două dezastre într-unul singur. În nord se află 3 milioane de persoane strămutate intern și refugiați care au trebuit să fugă de conflicte armate. Iar acum taberele lor și casele abia construite sunt uh, spălate de ape, sunt luate de ape și viețile lor noi sunt distruse. Asta s-a întâmplat în timp ce în câmpiile fertile ale Pakistanului familii întregi și-au pierdut nu numai casele, ci și mijloacele de trai prin care își câștigau existența. De când am informat Comisia DEVE legat uh, de uh, cifrele acestui dezastru, dar acele au și crescut de atunci. În total, peste 20 de milioane de pakistanezi sunt afectați de inundații pe tot teritoriul țării. Peste 12 uh, milioane de persoane au nevoie de asistență imediată. Președintele, vă rog, doamnă comisar, să așteptați până când colegii care vorbesc vor ieși afară. Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că subiectul discutat puțin înainte este unul foarte important pentru europeni și pentru valorile europene și așa este și cel de care vorbesc eu acum. Mă vă mulțumesc. Așadar, cifrele. Cu două săptămâni în urmă era vorba de 8 milioane de persoane care aveau nevoie de asistență imediată, acum s-a ajuns la 12 milioane de persoane. Peste 1,8 milioane de case sunt distruse sau Uh, au daune, asta de la 1,2 milioane la început, și peste 2,4 milioane de hectare de teren agricol sunt sub ape. Se reportează izbucniri de holeră și de diaree, iar uh, Comisia se concentrează pe prioritățile imediate, alimente, apă curată, uh, Uh, adăpost și medicamente. Un dezastru de asemenea proporții necesită asistență umanitară de urgență imediată din partea comunității internaționale. Vreau să trec acum la subiectul ce a făcut Uniunea Europeană și ce urmează să facem. Răspunsul nostru umanitar a fost semnificativ. Uniunea Europeană, adică statele membre și Comisia, au contribuit până acum cu 231 de milioane de euro pentru asistență de urgență imediată, 17 milioane din partea Comisiei și restul de 160 din partea statelor membre, iar 12 state membre și-au mobilizat asistență specifică prin mecanismul de uh, protecție civilă al Uniunii Europene. Astfel, uh, am uh, devenit primul donator, cel mai mare donator uh, și trebuie să ne măsurăm donațiile cu cererea de 460 de milioane făcută de uh, Națiunile Unite. Sunt sigur că, sigură că va fi nevoie de fapt și de mai mult și probabil că peste o săptămână vom primi un nou apel din partea ONU. Asistența noastră a fost rapidă. Pe 30 iulie a devenit clar că inundațiile aveau să fie devastatoare. Iar prima noastră decizie financiară de 30 de milioane de euro a fost luată pe 1 au, pe 31 iulie, a doua zi. Mecanismul de protecție civilă s-a fost declanșat la cererea autorităților pakistaneze imediat și am uh, trimis o echipă de 18 experți care să ne coordoneze asistența cu ONU și cu autoritățile pakistaneze pentru a fi cât mai eficientă. A fost prima dată când ajutor în natură din partea statelor membre a fost trimis prin um, uh, vehicule aeroportate civile coordonate cu personalul militar. Astfel, s-a reușit să se trimită unități atât de necesare de purificare a apei, spitale mobile, medicamente, adăposturi uh, și paturi. Și asta uh, trebuie să vă spun că în ciuda eforturilor enorme care s-au făcut, ne așteaptă provocări enorme. Vreau să subliniez patru dintre acestea. În primul rând, criza umanitară e departe de a fi încheiată. E posibil să nu se fi ajuns nici măcar la uh, punctul maxim al crizei. Știm de la uh, asistenții umanitari că se așteaptă ca în luna septembrie să se ajungă la 6 milioane de persoane ajutate și 12 au nevoie de asistență. Deci criza se extinde mai rapid decât se poate mobiliza ajutorul. Și s-ar putea să se înrăutățească lucrurile decât să se îmbunătățească, mai ales în privința epidemiilor. Al doilea punct, foarte grav, încercăm să ajungem la cât mai multe persoane și mai ales la cele mai vulnerabile. Comunități sărace, mai ales femei, copii, bătrâni, persoane cu handicap pentru că este posibil ca acestea să fie uh, lăsate deoparte dacă nu sunt uh, ajutate în mod conștient. Și asta și încearcă să facă Comisia cu cei 26 de parteneri ai noștri. În al treilea rând, oferirea de ajutor rapid nu uh, este necesară doar pentru supraviețuire, ci și pentru a ajuta o țară cu mari probleme de siguranță nemulțumirea populară poate să izbucnească foarte ușor din disperare și de aceea trebuie să fim cât se poate de hotărâți să ajutăm cât mai mult oamenii și cât mai uh, rapid. În al patrulea rând, este important să salvăm vieți astăzi, dar trebuie să ne gândim și la redresare și la redresare începând de acum. Și uh, pentru asta sunt două sarcini esențiale, redresarea agriculturii, de îndată ce se vor retrage apele, trebuie să fim gata să avem semințe pregătite pe care să le dăm agricultorilor care să înceapă sezonul de plantare de însămânțare și, în al doilea rând, să reconstruim infrastructura esențială care leagă agricultorii de piețe și care permite accesul la comunități îndepărtate. Pe termen lung, e clar că țara se confruntă cu o o mare provocare de redresare, iar evaluarea băncii mondiale alături de Comisie și de uh, UNDP va determina necesitățile de redresare pe termen lung. Am cooperat până acum cu înalta reprezentantă vicepreședinte Ashton, comisarul Piebalgs și comisarul de Hücht. Deci, uh, astfel, Comisia va reuși să facă o propunere cuprinzătoare legată de cum putem susține dezvoltarea acestei țări. Pakistanul va fi pe ordinea de zi la următoarea reuniune Gimnic și uh, la uh, reuniunea, la summitul următor. Vreau să trag acum trei uh, concluzii, trei învățăminte. În primul rând, inundațiile din Pakistan sunt doar un mod de a ne face să ne gândim la impactul schimbărilor climatice. Dacă ne uităm la ce înseamnă costurile, e clar că trebuie să, ne, să fim pregătiți pentru reacția la dezastru și uh, trebuie să ne ocupăm de o țară devastată de dezastre, în așa fel încât să fie rezilientă în fața schimbărilor climatice. Și, din precauție, nu pot să spun că aceste inundații sunt provocate de schimbările climatice, dar știu că există dovezi științifice care arată că intensitatea și frecvența ridicată a dezastrelor naturale este legată de schimbările climatice. Am trecut prin cutremurul din Haiti, secetele din Sahel uh, și acum inundațiile din Pakistan într-un timp foarte scurt, iar bugetul nostru este redus și uh, rezervele de asistență sunt aproape consumate și suntem abia la începutul lui septembrie. Pentru că dezastrele sunt atât de mari, se adâncește uh, lacuna din bugetul nostru umanitar și trebuie să ținem cont de acest lucru când pregătim perspectivele financiare, pentru ca resursele noastre să fie pe măsura angajamentului de a ajuta pe cei care au nevoie. 3. De la începutul crizei, Uniunea Europeană a fost în linia întâi și totuși în primele zile nu am fost prea prezenți în mass media. De aceea, Trebuie să ne concentrăm puternic pe ameliorarea nu atât a eficienței cât a ă, vizibilității instrumentelor de reacție la dezastre ale Uniunii Europene. După cum s-a spus și în dezbaterea cu președintele pe care ați avut-o azi dimineață, va fi o propunere în cursul lunii următoare și, stimați deputați, vreau să spun cu mândrie, în numele cetățenilor noștri, că Pakistan a arătat că solidaritatea Uniunii Europene nu înseamnă doar vorbe, înseamnă fapte, înseamnă acțiune și putem să ne mândrim cu acest lucru. Pentru că nu numai că lucrăm pentru a salva vieți, ci și susținem principii și valori care se află în centrul proiectului european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Kaczmarek din partea PPE. Un minut și jumătate. Przewodnicząca, pani Comisar, szanowni państwo. Powodzie w Pakistanie to bardzo poważna katastrofa. Mulțumesc, doamnă președinte. Inundațiile din Pakistan sunt o catastrofă umanitară extrem de gravă pentru că afectează zeci de milioane de Uh, zeci de mii de oameni. Nu trebuie să vorbim despre numărul victimelor, de fapt. Trebuie să spunem pur și simplu că este o tragedie. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei comisar pentru acțiunea sa rapidă în uh, cazul acestei tragedii. Din păcate, nu am reușit să organizăm o ședință extraordinară a comisiei noastre DEVE pe pauza parlamentară de vară, dar comisia a reușit să reacționeze într-o manieră foarte rapidă și solidară. Trebuie să nu uităm că milie, mii de oameni au nevoie în continuare de ajutorul nostru și de un ajutor imediat, de transportul de um, ajutoare, iar um, susținerea agriculturii și a infrastructurilor uh, este de asemenea esențială. Dacă nu reușim să salvăm agricultura, vom avea o catastrofă alimentară la anul. Există însă și anumite aspecte pozitive. Extremiștii au fost opriți în, în drum. Este foarte bine că doamna comisar a prevăzut inițiative care să sporească eficacitatea instrumentelor noastre umanitare. Știu că președinția belgiană este gata să ia aceste inițiative în prioritate, iar Parlamentul European va susține acest tip de inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cacimarec, iar acum în numele SCD are, nu, are cuvântul acum doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori să vă felicit pentru angajamentul dumneavoastră. Ați fost într-adevăr la înălțimea misiunii dumneavoastră. Însă mai avem foarte multe de făcut. Și uh, constatăm un fel de divorț, de separare între Pakistan și între opinia publică. Oamenii uh, nu doresc să se aloce fonduri, uh, E o confuzie, uh, problema e clară vedem uh, după publicul din sală astăzi, pentru că uh, ni se spune uh, în Pakistan nu a mai rămas nimic, apele se retrag, însă ne aflăm în fața unei catastrofe la fel de importante precum tsunamiul. Pe mine mă interesează două aspecte. În primul rând, ameliorarea mecanismelor noastre de intervenție rapidă. Ați făcut tot ce ați putut cu fondurile pe care le aveți, nu e o critică. Însă cred că Europa trebuie să-și consolideze aceste mecanisme de intervenție rapidă Uh, rapidă ca bifastul belgian și uh, invită președinția belgiană să uh, lucreze pe acest subiect împreună cu Comisia. Un al doilea aspect al femeilor. V-am mai spus, doamnă comisar, Câteodată femeile sunt victimele uitate ale conflictelor și al catastrofelor. Știm care este soarta femeii pakistaneze. Știm că în prezent 300.000 de femei vor trebui să nască în următoarele săptămâni. 30.000 dintre ele vor avea nevoie de intervenții chirurgicale și vă implor Vă rog să avem o acțiune uh, țintită pentru aceste femei. Există ONG-uri locale care au acces peste tot la fața locului și care sunt uh, uh, asociate la Asociația Internațională de Planning Familial. Haideți să găsim interlocutori locali și dați-ne vești. Noi nu vă cerem seama, doamnă comisar, însă vă cerem vești despre aceste femei și sper să ne puteți da astfel, astfel de vești. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de Kaiser. În numele grupului ALDE are cuvântul domnul Görenț. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Lacul cel mai mare din lume se află în Pakistan uh, și dacă ne uităm la uh, disperarea uh, și de mizeria generată de aceste inundații, cred că putem să vorbim de un adevărat ocean de probleme, de suferință și de disperare răspunderea noastră a tuturor trebuie să uh, fie implicată. De ce? Pentru că milioanele de victime directe ale acestei catastrofe nu au cum să se salveze singure. Apoi, pentru că răspunderea noastră este cea a Uniunii Europene, dar e și răspunderea statelor membre, ceea ce e același lucru. A sosit momentul ca odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona să punem capăt acestei uh, diferențe artificiale, artificiale care uh, nu mai are, are o rațiune de exista. Bineînțeles că Europa își asumă răspunderea și sunteți sunteți un exemplu elocvent, doamnă comisar. Europa o face chiar uh, în mod exemplar. Oare nu Uniunea Europeană, în general, uh, acordă cele mai multe fonduri în domeniul umanitar? Uh, Eh, cred că și alți eh, actori pe scena internațională ar trebui să-și majoreze contribuțiile pentru a ajuta Pakistanul să iasă din mizeria rezultată din aceste inundații. Mă gândesc la statele miliardare și la puterile petroliere din anumite zone din, eh, de pe glob. Mă întreb dacă noi, europenii, suntem astfel perfecți. Cred că nu. Cred că e loc și de mai bine, fără a cheltui mai mulți bani. Există raportul Barnier, în primul rând, care vizează Um, um, uh, instrumentele și mijloacele reciproce pe care pot fi mobilizate uh, în caz de catastrofă. Ce putem să facem cu uh, concluziile acestui raport? Foarte mult. Apoi, vizibilitatea Uniunii Europene, aspectul nu e adevărat, nu cel mai important, însă trebuie să-l corectăm și nu într-un elan de uh, altruism sau de laudă, e foarte important ca Uniunea Europeană să se specializeze pe ce știe să facă, să se afirme în mod perceptibil ca prim actor umanitar la nivel mondial și să exceleze în adevărata sa vocație, respectiv a deveni o adevărată putere de pace. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Görens. Doamna Lambert are cuvântul acum un minut în uh, Mulțumesc, După cum s-a spus, ce se întâmplă acum în Pakistan este o adevărată tragedie și va necesita uh, un angajament pe termen lung din partea poporului din Pakistan și pentru guvernul ales democratic de acum înainte. Deci salut reacția Comisiei și perspectiva mai uh, pe termen lung, nu numai reziliența climatică. S-a vorbit de finanțare pe termen lung pentru uh, urmările unor astfel de catastrofe. Solicităm comunității internaționale să-și intensifice răspunsul și am salutat o contribuție crescută a Indiei la fondul ONU, pentru că ar fi un semnal politic puternic comunitatea internațională ar putea să meargă mai repede, ar putea să uh, dea mai mulți bani Pakistanului, ajutând uh, Pakistanul, de exemplu, prin anularea datoriilor externe ale acestuia. În 2008 aceasta era 3 uh, miliarde de dolari, atât avea Pakistanul de, de plătit, ceea ce e mai mult decât asistența internațională. Franța și Germania sunt donatori bilaterali importanți, și deci uh, sperăm să se facă oferte de uh, anularea acestor împrumuturi și de asemenea cred că e nevoie de răspunsuri similare din Pakistan, de la uh, bogații uh, latifundiari care ar putea să ajute pe fermierii care probabil că nu își vor putea plăti chiriile de acum înainte ceva vreme. Mulțumesc, doamna Lambert. Domnul Karim, un minut și jumătate din partea ECR. Madam President, Commissioner. Stimată doamnă președinte, doamnă comisar, vreau în primul rând să salut remarcile pe care le-a făcut uh, doamna comisar la noi în comisie și aici în plen. Răspunsul din nostru, de fapt reacția noastră a fost uh, foarte bună din partea Uniunii Europene și atât uh, reacțiile statelor membre cât și a noastră au venit la timp. Cu siguranță Uniunea, uh, Marea Britanie a făcut tot ce a putut. Este însă trist să știm că în timp ce oamenii din Pakistan se confruntau cu această catastrofă, președintele lor se bucura de ce avea Europa să ofere mai bun. Și după ce a făcut acest lucru, a început să mobilizeze în fine uh, lucrurile și s-a pus alături de oameni din Pakistan pentru a ajuta la uh, reconstrucție. Sperăm că faptul că am putut să ajutăm în cazul acestei urgențe Um, arată că instrumentele pe care le avem sunt bune, dar uh, în continuare starea din Pakistan este una de urgență și în timp ce vorbim trebuie să știm că lucrurile nu se îmbunătățesc. Trebuie însă să găsim o reacție și pe termen mediu și pe termen lung. Amploarea acestor inundații necesită acum o reacție internațională de masă. Trebuie să facem tot ce putem uh, pentru Pakistan pentru ca să salvăm uh, oamenii care trăiesc acolo, pentru că altfel uh, consecințele care ar putea urma ar putea fi dezastroase. Avem o agendă de dezvoltare și trebuie să introducem în aceasta o agendă care ține de comerț pentru ca mm, cetățenii Pakistanului să poată să-și reconstruiască țara și ei împreună cu noi. Noi cerem deci să fim ambițioși, să avem un plan european, un fel de plan Marshall care a ajutat la reconstrucția unor părți din Europa. Asta este ceea ce trebuie să facem, aceasta este amploarea provocării. Vă rog, haideți să încercăm să-i facem față. Mulțumesc, domnule Karim. Și astfel am terminat cu vorbitorii în numele grupurilor, iar acum pot lua cuvântul uh, deputații în nume propriu. În primul rând are cuvântul doamna Strifler, un minut și jumătate. Oui, madame la présidente, madame le commissaire, chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnă comisar. Situația umanitară din Pakistan este dramatică. E o situație și mai groaznică decât tsunamiul din Asia. Mă bucur de decizia Comisiei Europene de a se asigura că 70 de milioane de euro sunt fondurile umanitare pentru a ajuta victimele sinistrației acestor inundații. Mă bucur și de faptul că doamna George a reacționat imediat. O problemă majoră este uh, cea a uh, uh, reconstruirii infrastructurii pentru că uh, victimele sinistrației nu au accent, accent acces la apă. Uh, cred că trebuie să dăm dovadă de imparțialitate, de independență, de umanitate uh, odată cu uh, distribuirea ajutoarelor și aceasta trebuie să se facă doar în funcție de nevoile populației. Chiar dacă instrumentele europene de reacție la catastrofă au fost eficiente, criza din Pakistan ne-a arătat încă o dată că trebuie să consolidăm Uh, eforturile noastre de coordonare și de vizibilitate. Această catastrofă încă o dată ne-a arătat că trebuie să creăm o capacitate europeană de reacție rapidă, o forță europeană de protecție civilă, de care am vorbit de mai multe ori. Doamnă comisar, în noiembrie urmează să prezentați o comunicare cu privire la consolidarea capacității Uniunii Europene de reacție la criză, la catastrofe, urmată de propuneri de acte legislative. Iată, e ocazia să uh, veniți cu soluții ambițioase și sunt sigură că așa veți face. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Berman, un minut, vă rog. Dank u, mevrouw de voorzitter. De EU neemt ruimschoots haar deel van de hulpgelden op zich Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană preia o parte mare a ajutoarelor financiare, dar cele 2,3 milioane care au fost acum acordate trebuie să fie și aplicate. Trebuie să Înțelegem că ajutorul umanitar este o obligativitate și trebuie să răspundem la această obligație. De aceea este extrem de important ca să ne și coordonăm ajutoarele. Întrebarea mea către doamna comisar este următoarea. Unde am putea face îmbunătățiri la coordonarea noastră și ce avem nevoie noi și dumneavoastră pentru a îmbunătăți? Cetățenii din Pakistan trebuie să aibă acces la apă potabilă, la îngrijire medicală, la alimente, dar atâta timp cât există pericolul de noi inundații, este foarte greu să reconstruim uh, regiunile afectate. Este foarte important ca autoritățile să fie susținute în procesele lor de reconstrucție și trebuie să ne gândim și la proiectele pe termen lung pentru a putea combate consecințele pe termen mediu și lung. Trebuie să găsim așadar în primul rând aceste fonduri suplimentare. Mulțumesc, are cuvântul lui Michel, un minut. Oui, madame la présidente, madame... Da, doamnă președinte, doamnă comisar, vreau să o salut pe doamna comisar și să salut munca deosebită pe care ați efectuat-o. Prin acțiunea dumneavoastră, țările europene au mobilizat 230 de milioane de fonduri de urgență, din care 70 de milioane sunt fonduri europene. Este extraordinar și prezența dumneavoastră acolo este o dovadă clară că v-ați implicat trup și suflet în această problemă. Vreau să mă alătur la tot ce s-a spus aici să spun că contează problema femeilor, problema sănătății, dar și problema politică, pentru că, într-adevăr, există extremism în această țară și e, există pericolul ca acesta să se extindă acum în situație de criză. Și ceea ce am să spun acum, am spus de mai multe ori, de exemplu la cutremurul din Haiti, că trebuie să creăm rapid o capacitate europeană de mobilizare de protecție civilă Raportul Barnier este o sursă perfectă de inspirație pentru crearea acestui mecanism și aș vrea să vă pun o întrebare specifică legată de intențiile dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Van Dalen, un minut și jumătate Voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd tegen... Mulțumesc, doamnă președinte. În Olanda luptăm deja de mult timp împotriva acestor probleme și eu mă simt foarte aproape de poporul pakistanez după această catastrofă. Apelez de aceea la Uniunea Europeană și la statele membre să ajute Pakistanul și să nu lase Pakistanul la îndemâna talibanilor. În calitate de creștin mă simt însă și aproape de creștini din Pakistan, Pakistan și am auzit că organizații cum ar fi Open Doors International lucrează foarte activ în acest uh, domeniu și am auzit de asemenea că Uh, s-a constatat discriminarea creștinilor la repartizarea alimentelor care au venit prin ajutar. Vreau să rog uh, de aceea Comisia să abordeze această problemă. De asemenea, s-a raportat că în uh, cazul unor colaboratori străini uh, de la unele organizații internaționale au fost înregistrate atacuri și chiar omoruri împotriva acestora. Vreau să rog Comisia să susțină persoanele care sunt la fața locului, străinii care lucrează în munca de ajutorare uh, la fața locului în Pakistan și nu trebuie să se creeze nici discriminare în ajutoare. Mulțumesc, aș vrea să știu care este părerea comisarului. Doamnei comisar, mulțumesc. Care cuvântul doamna Corola? Un minut și jumătate. Nu vei mai Mulțumesc, aș dori în primul rând să îmi uh, exprim uh, condoleanțe față de uh, cei din Pakistan care și-au pierdut persoane dragi. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei comisar Georgieva care a făcut din Pakistan o prioritate pentru activitatea sa. Uniunea Europeană are nevoie câteodată de nevoie de timp pentru a înțelege amploarea unei catastrofe. Astfel înțelegem acum mai bine uh, nevoile uh, persoanelor sinistrate și uh, reacția noastră ar trebui să se ridice la înălțimea așteptărilor. Ar trebui să, fi, să asigurăm mai multă asistență financiară, dar și materiale, pentru a se asigura că cei care au nevoie de ajutor îl primesc, inclusiv membrii comunităților. Nu trebuie să uităm că Pakistanul e o țară care este o țară foarte importantă pentru luptul împotriva, lupta împotriva terorismului și a extremismului. Dacă permitem uh, uh, sărăcia lucie, acolo s-ar putea ca radicalismul să crească. Însă e clar că asistența umanitară nu face minuni singură. Trebuie să ne aducem ajutorul la construirea infrastructurii, a școlilor, a, a uh, șoselelor și așa mai departe. Trebuie să ajutăm țara să își reconstruiască economia și comerțul. Ar trebui să Uh, reeșalonăm datoria Pakistanului și să avem acorduri uh, comerciale pentru a ne asigura că mărfurile din Pakistan sunt uh, bine vândute pe piețele europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul do doamna Guerrero Salom. General, în la Domnul Guerrero Salom, mulțumesc. Doamnă președinte, domnule, doamnă comisar, Opinia publică și cei din această cameră cred că reacția uh, comunității internaționale la dezastrul din Pakistan a fost lentă și slabă. Am ajuns târziu acolo și am uh, avut o acțiune mai puțin puternică decât în trecut, în cazul unor catastrofe comparabile. De asemenea, nu se reușește să se uh, îndeplinească nevoile menționate de ONU se vorbește despre uh, probleme în societatea civilă din cauza regimului politic din Pakistan și alte probleme de acolo. Cred că trebuie să facem un efort ca membri în Parlamentul European și reprezentanții ai societății europene și să arătăm că noi ajutăm indivizi, persoane care au probleme și nu un regim politic anume. Acțiunea umanitară este bazată pe imparțialitate, pe neutralitate și independență

doamna un minut. Mult, eh, doamnă comisar, într-adevăr, eh, răspunsul Uniunii Europene față de tragedia pakistaneză a fost prompt

Mulțumesc. Domnul un minut. doamnă președinte, stimată doamnă comisar, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor, în Pakistan uh, am fost uh, martorii unei catastrofe de amploare în care au murit mii de oameni. Trebuie să spunem de asemenea că există regiuni în Pakistan uh, în care guvernul nu a reușit să canalizeze niciun pic de um, ajutoare. De exemplu, Valdistanul în Kashmir, în cadrul uh, în zonele de frontieră de la Pakistan, în care au uh, căzut foarte mari cantități de apă și în care nu există ajutoare până acum. Din câte știu eu, Baldistanul a înregistrat deja 500 de decese și 500 de mii de persoane sunt uh, fără de post foarte multe bucăți uh, de pământ și regiuni au fost izolate pur și simplu de restul lumii. În momentul de față n-au ajuns decât uh, foarte puține bani în această regiune. De aceea trebuie să ne gândim cum să ne centralizăm, cum să ne transferăm banii mai bine, nu numai neapărat către guvernul centralizat, ci prin organizațiile non-guvernamentale care se ocupă și de regiunile care au fost izolate din cauza catastrofei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Croțman! Și acum are cuvântul domnul Zemche. Bardzo chciałem podziękować za zabranie głosu. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a lua cuvântul. Uniunea Europeană uh, a reacționat în mod eficient, având în vedere catastrofa din uh, Pakistan. Oricum a reacționat mai uh, eficient decât în trecut. Și cu toții aici ne constatăm că s-au înregistrat progrese, mai ales dacă facem comparație cu asistența acordată cu ocazia cutremurului din Haiti. Doamnă președinte, aș dori să menționez două aspecte. În primul rând, îmbunătățirea capacității Uniunii Europene în acordarea de asistență umanitară trebuie să uh, fie reală. Miza este transportul, pentru că dacă nu ai uh, uh, posibilitatea de a transporta ajutoarele uh, la fața locului, atunci ajutoarele nu uh, ajută la nimic. Uniunea Europeană trebuie să își coordoneze eforturile cu statele membre în al doilea rând. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, doamna Gheorgheva va uh, încheia dezbaterea numele Comisiei. Thank you. Thank you very much. Uh for a very, very useful... Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte utile. Am să încerc să-mi uh, grupez răspunsurile pe trei seturi de subiecte. În primul rând, priorități pe termen scurt, pe termen lung și cum putem să uh, integrăm sfaturile oferite de dumneavoastră aici. În al doilea rând, mediul politic și cum putem proteja neutralitatea și independența lucrătorilor umanitari, cât și siguranța acestora. Și în al treilea rând, reacția civilă de reacție, eh, forța de reacție civilă, de protecție civilă a Uniunii Europene și ce putem face în acest și uh, părerea mea este conformă cu cele exprimate aici. Mai ales în zonele mai conservatoare ale Pakistanului, este esențial să ajutăm femeile și copiii. Sunt gospodării conduse de femei care sunt cu grad mare de risc. Minorități, s-a făcut referire la minorități religioase în orice stat și mai ales în, Pakist în Pakistan, acestea sunt de mare risc. Comunități, sunt comunități apoi care sunt uh, foarte îndepărtate, sunt izolate prin natura lor sau din cauza conflictelor. Și vă asigur că monitorizăm cu mare atenție propunerile partenerilor noștri ca să ne asigurăm că ceea ce finanțăm noi este în mare măsură destinat celor care uh, riscă să fie excluși. Voi discuta cu personalul nostru mai în detaliu în legătură cu uh, întrebările specifice care mi-au fost adresate în legătură cu uh, Uh, minoritățile religioase. Știu că avem uh, o grijă specială pentru minorități și sunt convinsă că vă vom pune la dispoziție informații mai specifice și de asemenea în legătură cu situația din Kashmir. Pot să vă spun că acolo am lucrat cu partenerii din ONG-uri ca să uh, ajungem la oameni. S-a spus aici cu tărie că agricultura reprezintă baza unei părți foarte mari din societatea și din economia pakistaneză. Este posibil ca atunci când apele se retrag, terenurile să fie și mai fertile decât înainte, dar vor putea fi utilizate numai dacă vom reacționa prompt pentru a-i ajuta pe agricultori să facă însămânțările foarte repede. Dacă reacția se uh, pune în practică corect, poate să se ajungă chiar la rezultate foarte bune, dar cu o viziune pe termen lung, mai ales în chestiuni de securitate. Și apoi s-a spus că trebuie să uh, ne ocupăm de strângerea de fonduri de la alții și să fim un glas cu nivel moral foarte ridicat ca să ajungem și la alții din regiune, la statele din Golf, de exemplu, care să contribuie la ajutarea Pakistanului. E adevărat că faptul că reacția Uniunii Europene a fost rapidă și în masă uh, ne dă acum uh, competența de a face apel la alții și deci trebuie să intrăm în legătură cu ceilalți. Avem o întâlnire pe 14-15 octombrie cu prietenii Pakistanului. Cathy Ashton împreună cu de, ministrul de externe din Pakistan vor fi copreședinții acestei reuniuni și am uh, căzut deja de acord să avem o secțiune extinsă, extraordinară, pentru a uh, atrage atenția și pentru a susține eforturile altora și a cere altora să contribuie. În ceea ce privește statele membre și resursele noastre proprii, pot să vă spun următoarele. În ceea ce privește resursele comisiei, cele 70 de milioane sunt deja angajate și o mare parte a fost deja plătită. Când am fost în Pakistan în săptămâna aceea, ni s-au terminat banii pentru proiectele de uh, asistență urgentă pe care le desfășurăm cu organizații foarte credibile și competente care operează pe teren. Iar personalul nostru de acolo a arătat limpede că am, avem nevoie de mai mult, că avem nevoie de resurse suplimentare. Iar pentru statele membre, în ceea ce le privește, vreau să salut Germania, Regatul Unit și Suedia, care sunt cei mai mari donatori, care și-au uh, oferit foarte rapid asistența, iar noi, uh, cei de la Comisie, știm că este o că avem o răspundere, mă scuzați, nu am învățat termenul, avem o răspundere partajată cu statele membre, competențe partajate și uh, cooperăm și dorim ca angajamentele noastre să se îndeplinească. În ceea ce privește prioritățile pentru reacția pe termen lung, este cât se poate de clar că prognoza pentru Pakistan va fi uh, revizuită în jos. Deci, uh, se va ajunge de la 4% la 1% pentru anul viitor și uh, avem o mare problemă, o distrugeri de ordinul miliardelor și deci va fi necesar să se uh, mobilizeze o susținere globală pentru Pakistan, ceea ce înseamnă că e nevoie de toate opțiunile de asistență și toate opțiunile vor fi examinate. Uh, Comisia nu are capacitate de împrumut, deci noi nu ne putem ocupa de uh, anularea datoriilor. Eu nu mă pot gândi la această soluție din punctul de vedere al Comisiei, dar ar fi o opțiune să analizăm capacitățile Pakistanului și ne vom asigura că glasul dumneavoastră este auzit când se vor discuta aceste opțiuni. De asemenea, va fi vorba de comerț și despre ce se poate face în acest sens Pot să vă spun că domnul comisar de Hucht, de Hucht studiază modalitățile noastre de a reacționa la problemele acestei țări. Vreau să trec acum la următorul punct. Ceea ce se face pe... Mă scuzați, rectifică vorbitoarea, vreau să mai adaug ceva. Trebuie să colaborăm cu Pakistanul pentru a susține guvernul în reformele pe care le îndeplinesc ca să-și așeze economia pe baze mai solide, inclusiv organizarea finanțelor publice, a bugetelor, ca să nu uh, se întâmple ca inundațiile să distragă atenția guvernului și acesta să nu mai facă ce trebuie pentru poporul de acolo. Sigur că este și o chestiune de stabilitate politică într-o țară atât de importantă pentru regiune. Să ajutăm Pakistanul e important pentru regiune, dar și pentru restul lumii și de aceea sperăm că acțiunile noastre colective vor salva vieți, dar vor și împiedica producerea haosului într-o zonă atât de delicată. Și uh, pentru cei interesați de aspectul comunitar, pe măsură ce facem acest lucru, Trebuie să arătăm autorităților că securitatea uh, lucrătorilor umanitari a fost foarte importantă și eu am subliniat acest lucru când am fost pe teren. Noi trebuie, pe de altă parte, să protejăm neutralitatea asistenței. Persoanele pe care le ajutăm nu sunt alese după criterii de gen, de, minor, de religie, de sau de alți factori. Însă această chestiune a neutralității și a siguranței lucrătorilor umanitari sunt uh, extrem de importante. 19 august a fost ziua lucrătorilor umanitari, umanitari și atunci am uh, contabilizat că anul trecut s-au pierdut mai mulți lucrători umanitari decât lucrători de menținere a păcii. 122 de persoane din domeniul umanitar au murit și trebuie să vă spun că în fiecare zi mă trezesc cu frică și mă gândesc dacă nu cumva se va, vor pierde vieți în Pakistan în reacția la această catastrofă. Vreau să vă asigur că luăm toată această problemă cât se poate de în serios. În ceea ce privește consolidarea reacției la dezastre, vreau să mulțumesc tuturor celor dintre dumneavoastră care au avut cuvinte bune față de ceea ce am făcut pentru a ne organiza și a ne coordona mai bine. Și sunt recunoscătoare și celor care au spus că trebuie să facem mai mult și sunt de acord. Vreau să vă dau un exemplu de ce înseamnă coordonare în cazul Pakistanului. După cum v-am spus, noi ne-am desfășurat echipele de coordonare, de protecție ale Uniunii Europene. 12 state membre au oferit asistență în bunuri, în natură. Am organizat 10 zboruri ca un uh, pod aerian de la Uniunea Europeană până în Pakistan, uh, două din partea Cehiei și Finlandei, șapte cofinanțate de comisie. Și astfel am reușit să aducem asistență pentru Uh, din partea mai multor state în mod coordonat și tot coordonat am distribuit toate aceste ajutoare pe teren. Deci, s-au făcut progrese, dar celor care spun că trebuie făcut mai mult, vreau să, să le răspund, da, într-adevăr, sper să și uh, fie așa cum spuneți dumneavoastră, veți vedea Comisia are o, o abordare foarte hotărâtă și puternică legată de această uh, forță de reacție a Uniunii Europene la dezastre. Și sper să discutăm pe viitor acest lucru Vreau să rezum totul în patru puncte. Planificare de scenarii, trebuie să fim mult mai pregătiți în anticiparea dezastrelor ce vor urma. În al doilea rând, sarcini predeterminate și uh, prestabilite pentru statele membre ca să ne putem baza pe ele în caz de dezastru. În orice situație de dezastru, eu trebuie să lansez un apel și eu nu știu atunci când lansez apelul dacă voi obține sau nu cele necesare. Din fericire pentru mine, până acum, ori de câte ori am lansat apeluri, statele membre au, și-au, s-au ținut de cuvânt. Dar ar fi mult mai prudent să uh, prevedem dinainte ce angajamente au statele membre și de ce active dispunem. 3. Consolidarea coordonării. Și nu vreau să spun mai multe despre acest lucru, este evident că 27 ă, plus 1 trebuie să acționeze ca unul și patru O abordare ă, globală de reacție la criză, pregătire, prevenire, răspuns și reabilitare și feedback de reabilitare. Toate acestea stau la baza propunerii pe care vă voi prezenta. Încă o dată mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, pentru sfaturile pe care le-ați oferit pentru mine și pentru echipa mea. Mulțumesc, aici se încheie această dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul ÖRI, Orientări pentru politicile de